și să se gândească la IMM-urile din zonă și la lucrătorii afectați. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, Luis! Am terminat astfel acest punct din ordinea de zi și trecem la următorul, care este raportul domnului Sturdy, bariere în calea comerțului și investițiilor. Domnul Sturdy, aveți acum cuvântul ca raportor, patru minute. Uh, domnule președinte. în februarie anul acesta comisia europeană a publicat acest raport privind barierele în calea comerțului și investițiilor care s-a referit, cum spuneam, la acest subiect. Raportul a făcut o analiză generală a provocărilor cu care se confruntă Uniunea Europeană, mai ales în ceea ce privește barierele netarefare. În ciuda eforturilor de a elibera comerțul, ne-am uh, concentrat mai ales pe eliminarea tarifelor. Dar, dar, există aceste bariere foarte costisitoare și sunt din ce în ce mai prezente și mai îngrijorătoare. Dovezile arată că țările recurg la aceste metode protecționiste. Luna trecută, Comisarul pentru Comerț a atras atenția comisiei noastre uh, privind un nou val de protecționism din partea partenerilor strategici strategia de comerț pentru 2012 nu se poate realiza dacă, ne ocup, dacă nu ne ocupăm de aceste bariere în calea comerțului. Raportul acesta arată angajarea comună pentru a merge înainte cu un program privind comerțul proactiv. Aș dori să văd Comisia întreprinzând acțiuni proactive pentru a restrânge impactul acestor bariere netarifare care să permită Europei să intre pe piețele străine. Comisia trebuie să-și pună problema acestor bariere netarifare. Uniunea Europeană trebuie de asemenea să-și revadă măsurile comerciale pentru a elimina toate obstacolele nelegitime în calea deschiderii pieței libere și să devină devină un luptător împotriva acestor măsuri uh, uh, netarifare. Mă bucur că uh, doamna comisar este aici pentru că am depus o întrebare personală legată la tarifele referitoare la combustibilii care merg transfrontalier. Este foarte important ca și aceste bariere să fie eliminate. Comisia ar trebui să se refere la aceste probleme ca parte a programului cu Organizația Mondială a Comerțului și ca parte a acordului cu Organizația Mondială a Comerțului privind barierele netarifare. Este foarte important ca aceste acorduri privind uh, zonele libere comerciale să sporească conștientizarea acestor bariere, iar autoritățile publice și locale să lupte împotriva lor de asemenea. Trebuie publicate informate, informări privind organizațiile internaționale care se ocupă de o corelare între existența aceste bariere netarifare existente și pierderea unor cote de piață. De asemenea, Comisia ar trebui să examineze posibilitatea elaborării unui mecanism de alertă timpurie de detectare a barierelor netarifare trebuie să existe un dialog cu partenerii cheie strategici, trebuie să cooperăm cu instituțiile internaționale pentru a ne ocupa de existența acestor bariere netarifare nejustificate. Trebuie să recunoaștem faptul că pe piețele din țările mai puțin dezvoltate, din zonele insulare mici, există diverse probleme și trebuie să ne gândim de asemenea și la țările BRIC. Aș dori să folosesc această șansă să le mulțumesc colegilor din Comisia uh, de Resort, raportorilor din umbră, care au permis redactarea acestui raport și sperăm că Comisia va susține recomandările făcute de acest Parlament. Mulțumesc, domnule Sturdy. Dezbaterea aceasta fiind atât de importantă, intervin doar colegi în uh, intervențiile spontane și, în primul rând, are cuvântul domnul Daniel Gaspari. Domnule președinte, stimați colegi, aș dori să îi mulțumesc domnului Sturdy pentru acest raport care ne, privire, care ne oferă o privire de ansamblu foarte bună asupra problemelor pe care le avem în continuare și, stimată doamnă comisar, aș dori să mă refer la o temă care pentru mine este foarte importantă. În Parlamentul European am avut o dezbatere în cadrul mini-sesiuni din uh, Bruxelles, înaintea summitului european. Am uh, discutat despre clauza uh, discutată în Congresul American. Din păcate, comisarul de resort nu a putut să fie prezent și în toiul dezbaterii comisarii s-au schimbat. Uh, și tocmai ne-am exprimat această temere că dezbaterea noastră nu va fi ascultată de comisie. Mă, mi- mă miră așadar faptul că, uh, de fapt nu mă miră faptul că această temă nu a fost discutată în comisie. Cred că este un exemplu foarte bun pentru un asemenea uh, obstacol netarifar. V-aș mulțumi, doamnă comisar, dacă ați aduce această temă în discuția comisiei. Vă mulțumesc. raportul comisiei privind obstacolele în calea comerului i a investiiilor arată că până în două mii cincisprezece nouăzeci din creterea mondială va fi generată în afara europei

că măsurile individuale, barierele în calea comerțului complică relațiile între partenerii individuali și între țări. Sunt convins că o soluție corectă și justă trebuie găsită la nivel global. Așa cum a spus și autorul raportului, foarte multe măsuri tehnice privind certificatele de protecție a sănătății sunt legitime, dar de foarte multe ori sunt folosite pentru a avea un efect protecționist și trebuie să le combatem. Este în interesul tuturor părților interesate să elimine aceste măsuri netarifare. Trebuie să găsim o platformă comună, globală, pentru a putea ajunge la succes. Mulțumesc, care acum cuvântul domnul Seghedi. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim! Vă mulțumesc, doamnă președintă! Dragi colegi, Aș dori să-l felicit din inimă pe domnul Sturdy pentru acest uh, raport. Însă nu pot să fiu de acord, uh, de acord cu acest raport din punct de vedere politic și economic, pentru că aceste obstacole netarifare pot fi înțelese în contextul unei crize economice în care fiecare stat dorește să-și uh, protejeze propria econom- economie. Uh, comerțul liber, uh, liberul schimb a adus economia în această uh, situație. Deci, în rezumat, nu ar trebui să consolidăm economia liberă în continuare, ci trebuie să fim patrioți. Avem nevoie de economii puternice patriot, patriote care colaborează între ele pentru că doar așa ne putem concentra asupra uh, piețelor locale și să creăm o nouă bază pe care Europa să se poată dezvolta din nou. Vă mulțumesc. Deci, mulțumesc. Are acum cuvântul domnul Sean Kelly. Mulțumesc, domnule președinte, și eu vreau să-i mulțumesc domnului Sturdy pentru munca sa și pentru propunerile sale avem probleme în zona euro și viitorul nostru în ceea ce privește concurența cu restul lumii este periclitat. Trebuie să încercăm să ne asigurăm că tot ceea ce se face în domeniul comercial uh, este corect și că problemele non-tarifare trebuie să fie uh, rezolvate și abordate la nivel mondial. Este un lucru inacceptabil în uh, epoca noastră. Măsurile pe care le vom lua vor fi în beneficiul companiilor europene și de aceea trebuie să ne asigurăm că ele vor fi de bun simț și practice. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Sean! Are cuvântul domnul Ferreira. <coughs> Um- Vă mulțumesc, domnule președinte. Acest raport reprezintă un omagiu adus al uh, liberului schimb. Un lucru care se aude deseori în, uh, în acest Parlament. Discutăm despre obstacolele comerciale care reprezintă un obstacol în fața progresului. Situația este tocmai inversă. Uh, înlăturarea reglementărilor uh, au dus la reducerea standardelor sociale și nu putem să închidem ochii în fața acestei situații. Am ajuns în situația în care Uh, puterea de muncă nu mai este la fel de uh, bine apreciată, lucru care duce pur și simplu la alte uh, greutăți și alte probleme. Sunt pentru a înlătura asemenea obstacole se afectează până la urmă interesul public. Cred că trebuie să fim, să fim foarte atenți în legătură cu rolul liberului schimb. Trebuie să ne asigurăm că acesta are o valoare uh, adăugată. Vă mulțumesc. Domnule <clears throat> președinte, domnule comisar, cari colegi. Doamnă comisar, domnule președinte, stimați colegi, voi uh, începe prin a-l felicita pe domnul Sturdy, care ne prezintă un raport care vine în, la momentul oportun și care trebuie să fie sprijinit de Parlamentul Uniunea Europeană trebuie să acorde uh, prioritate eh, eliminării acestor eh, bariere netarifare care nu sunt justificate. În primul rând, este o directivă de tip constituțional, articolul 216 din Tratatul de Funcționare se referă la eliminarea treptată a restricțiilor în calea investițiilor străine. Se vorbește de asemenea și de eliminarea barierelor nevamale și este în interesul nostru. Unii dintre partenerii comerciali, cei mai importanți, au un număr foarte mare de bariere netarifare. Rusia, Japonia, China, care limitează posibilitatea firmelor noastre să aibă acces pe aceste piețe

pe piețele ambelor părți în cadrul acordurilor bilaterale de liber schimb este esenială. sprijin promovarea codurilor de conduită în domeniul achizițiilor publice. întreprinderile europene ar trebui să poată participa la procedurile de achiziții publice din țările terțe în condiții de concurență loială și echitabilă. totodată trebuie creat un mediu stabil și atractiv pentru investitorii europeni în străinătate subliniez nevoia eliminării restriciilor care afectează sectoarele europene de servicii având în vedere poziia uniunii ca cel mai mare exportator mondial de servicii. Și ultima intervenție este a comisar Reding care va răspunde la intervențiile făcute în dezbatere. Doamna Reding, aveți cuvântul. President... Domnule președinte, în primul rând, mulțumesc Comisiei pentru Comerț și raportorului uh, Robert Sturdy pentru că a abordat problema uh, obstacolelor, în special barierele non-tarifare cu care se confruntă operatorii europeni pe piețele externe. Comisia Europeană a subliniat acest, această dificultate în raportul anual din martie, care uh, stă în centrul agendei noastre de aplicare. Raportul vrea să crească dimensiunea politică a acestui subiect. Am luat notă de sugestiile dumneavoastră și când spun noi, vorbesc în numele colegului meu, Carl de Gucht, care este, bineînțeles, responsabil pentru comerț. Și vă asigur că Comisia va continua să uh, ceară eliminarea barierelor non-tarifare prin regulamente, și, dar și prin colaborare cu partenerii strategic. După cum sublinează și raportul, respectăm dreptul partenerilor noștri de a uh, își stabili uh, nivelul de producție în sănătate, siguranță și mediu. Pentru a vă da un exemplu de uh, cooperare reglementară, unde Comisia, la ultima reuniune din 29 noiembrie, a informat Parlamentul este vorba de Consiliul Transatl- Economic Transatlantic de la Washington, unde Statele Unite și Uniunea Europeană au convenit să consolideze cooperarea într-o serie de domenii nanotehnologie, informații și uh, tehnologie IT în ceea ce privește actul american pentru locuri de muncă, Comisia monitorizează acest lucru și câteva din elementele cele mai îngrijorătoare nu au trecut prin procesul legislativ american. De asemenea, folosim acordurile noastre de liber schimb pentru a uh, rezolva, pentru a elimina barierele non-tarifare. Uh, acordul cu Corea este un exemplu bun pentru că include o serie de reguli în legătură cu automobilele, uh, echipamentele electronice și în consecință, ministrul corean și comisarul european au putut să realizeze progrese importante în uh, câteva probleme de reglementare legate de automobile. Problema, problem, uh, problemele de reglementare și de, de deschidere a piețelor interne și externe vor fi discutate la o întâlnire la nivel înalt uh, organizată în 20 ianuarie la Bruxelles de către comisar. Am luat notă de sugestiile dumneavoastră în legătură cu achizițiile publice, investiții, uh, export, care reprezintă uh, pietre fundamentale de, din politica noastră economică în secolul 21. Și după cum știți, îndepărtarea barierelor uh, comerciale este un, o prioritate importantă a Comisiei. Raportul viitor al Comisiei va fi emis în, 2002, în martie 2012 și se va baza pe recomandările din raportul dumneavoastră. Așadar, este foarte important ca este important că raportul dumneavoastră uh, a fost depus, astfel va putea să Uh, dea idei uh, statelor membre, Comisiei și Parlamentului European. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar și cu intervenția doamnei Reding încheiem dezbaterea din această seară. Îl felicităm pe domnul Sturdy și vă reamintesc că votul va avea loc mâine la ora 12. Se suspendă și Stimate, stimați colegi, sesiunea următoare a noastră va avea loc mâine, 13 decembrie, de la, la ora 9 la ora 14 și de la 15 la 20 și după aceea de la 21 până la ora 24. Ordinea de zi uh, a fost publicată și este disponibilă pe site-ul internet al Parlamentului. Se suspendă ședința și vă urez noapte bună tuturor.